Avem mult de lucru acum că reîncepem. Vă aduc aminte că această întâlnire e transmisă în direct, deci aveți grijă ce spuneți. Par, par ailleurs, evident, je vous... Vă propun așadar să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi, toată lumea este de acord. Foarte bine. Se, se adoptă ordinea de zi așadar. Cu voia dumneavoastră așadar, adoptăm și procesul verbal al ultimei noastre întâlniri din 15 iulie. Dacă aveți observații, obiecții, nu văd să existe, deci considerăm că acest proces verbal se adoptă. Aveți cartela de vot? Sau mai bine zis, cine nu are în posesia sa cartela de vot? Tout le monde a sa carte de vote Très bien. Parce que c'est évidemment ce sont deux votes qui sont pentru că vor fi voturi foarte importante. Este vorba de amendamente bugetare. În primul nostru aviz pe buget pe proiectul de buget. Începem prin amendamentele bugetare. Dacă sunteți pregătiți, Așadar, amendamentul 6403 s-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi cer scuze, dar nu am niciun ecran. Nu. Stați, oprim totul, reîncepem pentru a, pentru a vedea rezultatul votului pe ecran. Bon, tant pis. Donc on arrête tout, on recommence. On repart à zéro. Vous êtes d'accord On considère que le premier vote n'est pas... Deci primul vot se anulează, reîncepem pentru a avea tehnica necesară. Le chef d'unité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 continuăm să votăm fără ecran atunci. Tehnicianul a fost contactat, deci sper că până la sfârșitul votului va reuși să ajungă. Deci, primul amendament 6403. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6404. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6405. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6406. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6434, care reunește o serie de considerente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6427, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 6407. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6414. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6420. S-a deschis votul. Le vot est clos. Il est... S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6408. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Respins, îmi cer scuze, spune președinte. Respins. Egalitate de voturi. Amendamentul 64-35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6409 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6410 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6411. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6412. Votul este deschis. Închis se adoptă. 6413 s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc pentru repararea ecranului. Se adoptă. Amendamentul 6436 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15. Îmi cer scuze. De ce? Îmi cer scuze. Celelalte sunt caduce pentru că am adoptat 36. Deci trecem direct la 24. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 64-28 S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la proiectul pilot. 6400. S-a deschis votul. Închis votul. Se adoptă. 6401 a fost retras. 6402 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Proiect 6416. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Șase, șase, patru, S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 6418 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Proiectul pilot 6421 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge proiectul Bilog, Bilog 6422. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 6423. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6425. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 6426 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 6429 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6430. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6431. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6432. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și în final 6433 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a, se respinge. Am încheiat amendamentele bugetare. Vă mulțumesc. Putem să trecem în continuare la proiectul de aviz, care are și el 15 amendamente. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 4. Votul este deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se, se respinge. Amendamentul 9. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Vot deschis. S-a închis votul. Respins. 11. Votul este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul este deschis. Închis. Respins. Și amendamentul 14. Votul este deschis. închis, se adoptă. Rămâne să votăm întreaga propunere. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 voturi la 4 și 3 abțineri. Mulțumesc! Încheiem aici ședința de vot. trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îi rog pe colegii care doresc să părăsească sala, îi rog să o facă în liniște. Vincent,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 PAC o discută. Que tout le monde soit installé. Ok, c'est bon Ceux qui veulent bavarder, aillent bavarder dans le couloir. Cei care doresc să poartă discuții, sunt rugați să o facă pe culoar. Deci, sistemul de control și asigurare a respectării aplicabil în zona reglementate în Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est. Raportor este Ole Christensen. Acest raport a fost atribuit socialiștilor la reuniunea coordonatorilor din 31 martie și astăzi vom asista la prezentarea acestui proiect de raport. Am fixat termenul de depunere și vom fixa termenul de depunere a amendamentelor. Deci dau cuvântul direct domnului Christensen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, după cum deja am spus la reuniunea de comisie din iulie, consider că acest dosar este destul de simplu. Această propunere va duce la o conservare mai bună pe termen lung și o mai bună utilizare a resurselor uh, de pescuit în nord-estul Atlanticului. Un lucru care trebuie să fie susținut de către comisia noastră. 12. Propunerea modifică regulamentul 1246 din 2010 și incorporează trei recomandări adoptate de NEAF. UE a adoptat deja aceste recomandări. E vorba de 5, recomandarea 15 în 2013 care modifică uh, modificări ceea ce privește comunicarea transportărilor și aportului de barcare portul trebuie raportat indiferent că debarcarea se face în zona convenției sau nu. A doua modificare 9-2014 reprezintă alinierea sistemului cu acordul FAO privind măsuri de competență a statului portului. A intrat în vigoare pentru prima dată în 1 iulie 2015. Părțile contractante au convenit ca acest lucru. Și a treia, recomandare 12 din 2015, a modificat procedurile de notificare referitoare la controlul efectuat de statul portului asupra navelor de pescuit străine cu scopul de a le adapta pentru trecerea de la un sistem pe suport de hârtie la o aplicație TIC modernă bazată pe internet. După cum spuneam, sunt recomandări importante în combaterea pescuitului ilegal și nereglementat și ne ajută să gestionăm mai bine resursele. Am ales să nu modific propunerea comisiei. Cred că comisia a făcut foarte bine transpunând aceste recomandări în acquis comunitar. Și în al doilea rând, recomandările sunt deja aprobate de UE și NEAF. Și în al treilea rând, mai cred că trebuie să tratăm foarte repede acest dosar. Dosarul ar fi trebuit finalizat înainte de 1 iulie, când a intrat în vigoare uh, recomandarea 9-2014. De aceea vă cer să nu veniți cu amendamente care să încetinească acest proces. În declarația mea explicativă trag atenția asupra două aspecte. Cred că e îngrijorător faptul că Comisia tinde tot mai des să prezinte recomandări ale organizațiilor internaționale atât de târziu. Acestea au intrat în vigoare la 1 iulie, deci Consiliul și Parlamentul se află sub presiune și nu pot respecta calendarul, ceea ce afectează și calitatea alegerii. Nu putem trata propunerea așa cum uh, ar trebui și devine o problemă sau ne, ne îngrijorează dacă nu mai e o excepție, ci devine regulă. Sper că Comisia va ține cont de aceste aspecte pe viitor. Și în ultimul rând, textul spune că trebuie să revizuim atât regulamentul cu privire la control, cât și regulamentul cu privire la pescuitul ilegal nereglementat. Mie mi se pare că Comisia se concentrează prea mult pe revizuirea regulamentelor prin recomandări. Ar face mai bine să lucreze la un nou cadru pentru regulamentul de control și la celălalt regulament. Sper că Comisia va prezenta cele două propuneri în viitorul apropiat. Așadar, în concluzie, sper că dumneavoastră, Comisia și raportorii în umbră vor susține această abordare a mea și că vom încheia acest proces în cel mai scurt timp. Dacă doriți să veniți cu amendamente, vă rog să luați legătura cu mine sau la fel dacă doriți să discutăm dosarul. Mulțumesc! Merci, Charlie, pour cette... Euh, Mulțumesc, Ole, pentru această prezentare. Dau cuvântul acum colegilor dacă doresc să intervină pe acest dosar. Domnul Corbett? Richard? Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea foarte succintă. Sunt într totul de acord cu ea. Am o singură întrebare. Zona la care se referă textul include și insulele Feroe? Și există dispoziții legate de vânătoarea de balene? Gabriel, ai cuvântul? La toate chestiunile, dime. Muchas, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, în numele colegului. Nu voi pronunța numele său de familie, vorbesc în numele colegii mele, Ani, care nu a putut să fie prezentă, este în general de acord cu raportorul, îl felicită numele său și împărtășim opinia că era uh, foarte important să intre în vigoare această recomandare la data prevăzută fără să intervină întârzieri. În acest sens, susținem raportul domnului Christensen în forma în care este în momentul actual, însă și noi suntem nemulțumiți în legătură cu datele și termenele foarte scurte pe care le-a impus Comisia. Credem că Parlamentul trebuie să insiste asupra celor mai bune proceduri și a unor termene uh, rezonabile și fără aceste termene foarte scurte care nu ne, pre, nu ne permit să efectuăm cum trebuie munca legislativă. Pentru că vrem să avem o reglementare optimă. Acestea au fost observațiile mele. Mulțumesc, Gabriel. Alte observații, intervenții? Dau acum cuvântul lui reprezentantului Comisiei, domnul Jarpor este aici în, în spatele meu, îi dau cuvântul. Thank you, Chair. First of all, I would like to thank the Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. În ceea ce privește calendarul foarte limitat, nu pot decât să-mi cer scuze. Nu ține doar de noi. În mod normal, recomandările intră în vigoare în timp de 60 de zile după adoptare. Și întâlnirea ar trebui să aibă loc în noiembrie, după ar mai fi fost 60 de zile, dar în cazul recomandării 9 din 2014 am cerut o intrare în vigoare mai târzie, până la sfârșitul anului, dar celelalte părți nu au fost de acord. Atunci am ajuns la acest compromis ca intrarea în vigoare să fie la 1 iulie. Transpunerea știu că nu e unul din cele mai interesante exerciții. E vorba de măsuri corespunzătoare. Noi am făcut un efort pentru ca propunerea să fie prezentată la timp și în acest sens recomandarea 9-2014 și 12-2015 reprezintă o entitate iar recomandarea 12-2015 a fost adoptată pentru prima dată în noiembrie 2014 cu perioada de două luni pentru eventuale obiecții și noi am prezentat propunerea noastră pe 11 martie. Nu e prea rău, cred eu. Și în forurile internaționale suntem gata să explicăm, iată, faptul că, dat fiind procesul legislativ din Uniune, nu am putut adopta textul până pe 1 iulie. Când va avea loc următoarea întâlnire a Comisiei NEAF, în noiembrie anul acesta, vom putea anunța că adoptarea e iminentă. Iar în ceea ce privește întrebarea legată de feroe, Danemarca face parte din acest, în acest acord uh, și în numele Groenlandei și insulei Feroe, deci și apele insulor Feroe fac parte din zona NEAF. Sistemul se aplică și complet și în Feroe, dar cum NEAF nu tratează probleme de vânătoare a balenelor, acest subiect e de tratat de către Comisia Internațională pentru Pescuitul Balenelor. Deci sistemul se aplică insulor feroe, dar nu se referă la vânătoarea de balene. Sper că am răspuns astfel întrebărilor dumneavoastră. Pardon. Merci beaucoup. Mulțumim. Ole, îți dau din nou cuvântul. Poate ai și tu câteva observații de făcut. De fapt, trebuia să-ți dau cuvântul înainte de a eh, da cuvântul comisiei. Mulțumesc, mulțumesc pentru observații, mulțumesc comisiei. Eu răspuns lui Richard Corbett. Așa este. Feroele și Groenlanda sunt incluse în zona aceasta, dar nu vânătoarea de balene știu că vă gândeați la un anumit tip de vânătoare care știm că are loc acolo, dar acest lucru nu se controlează în porturi, pentru că acele balene sunt ucise de-a lungul coastei, date fiind anumite circunstanțe speciale care nu sunt acoperite de acest regulament. Mulțumim pentru susținere. Rămâne de văzut dacă vor exista amendamente. Aștept cu interes să continuăm cooperarea noastră. Mulțumesc! Merci beaucoup, Charolais. Mulțumim. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie la ora 12. Votul în comisie în 12 sau 13 octombrie și în plen la sesiunea a doua din noiembrie 2015. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea de către Comisie a actelor delegate și actelor de punere în aplicare. O procedură deja obișnuită în comisia noastră. Eurodeputații sunt invitați să evalueze actele delegate în curs care completează regulamentul Parlamentului European și al Consiliului în legat de Fondul European pentru susținerea pescuitului. Este vorba de nivelul corecțiilor financiare forfetare. Am fost Uh, anunțat de acest act delegat în 21 august. Termenul expiră în 21 octombrie. Secretariatul a redactat o notă informativă care ne dă un punct de plecare pentru evaluare. Dacă aveți uh, motive pentru comentarii sau obiecții, sunteți rugați să le comunicați secretariatului. Vă reamintesc că, conform noi strategii decise de către coordonator și validate de către comisia noastră, acești rapor, desemnăm raportori pe actele delegate. Raportorul este în principiu același care a fost raportor al actului legislativ. Dau acum cuvântul comisiei care ne va face o scurtă prezentare asupra actului delegat pe care îl discutăm astăzi. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, domnule Cadec! Este ultimul act delegat uh, pe politica de pescuit uh, deocamdată, deci puteți să răsuflați ușurați, este ultimul act delegat care leagă fondul european maritim și pentru pescuit cu uh, conformitatea la regulile CFP. Deci îndeplinește și completează setul de trei acte delegate. Primul act delegat s-a referit la întreruperile și suspendările de plăți în caz de neconformitate acestor reguli. Da. Al doilea act delegat permite Comisiei să stabilească diferite cazuri de nonconformitate și al treilea act delegat este acesta care se referă la corecțiune financiare. Aceasta permite Comisiei, după ce s-au epuizat toate negocierile cu statele membre de interruperi și suspendări, să aplice așadar o corectare uh, generală, paușală. Uh, Așadar, acest act uh, este prezentat în anexă. Aveți acolo diferitele cazuri de nonconformitate împreună cu uh, taxele, ratele unice. Vedeți că acesta a fost actul delegat cel mai discutat. Am avut patru reuniuni în cadrul grupului uh, nostru de lucru în care am discutat cu reprezentanții statelor membre și cu Parlamentul European. Am avut patru reuniuni Uh, pe care să le discutăm, la care am discutat aceste principii. De asemenea, principiul de proporționalitate a fost unul pe care statele membre le îl dureau, doreau foarte tare și asigurarea conformității cu regulile PCP a fost de asemenea foarte importante, deci pentru ca această conformitate să fie respectată. Cam atâta despre acest act delegat. Mulțumesc foarte mult, Eliza. Eu, în calitate de raportor pe acest act delegat, pentru că am fost uh, raportor de asemenea pe fondul uh, pentru pescuit uh, și uh, ale Uniunii Europene, aș vrea să fac câteva comentarii. Așa cum a, a explicat și reprezentantul Comisiei, e vorba de uh, aici de rate forfetare paușale în cadrul politicii de pescuit, în cazul unor uh, neîndeplinirea regulilor PCP. Iar uh, marjele care au fost propuse mi se par destul de flexibile sunt de aceea pentru aprobarea acestui act delegat. Bineînțeles că oricine poate să ceară o extindere a acestei, a uh, acestui termen, dar uh, vreau în calitate de raportor să vă spun că suntem de acord cu ceea ce s-a stabilit până acum. Aș vrea să dau cuvântul colegilor acum, pentru că cred că sunt colegi care doresc să ia cuvântul pe acest act uh, delegat. Nu, văd că nu este cazul. Bun, foarte bine. A, ah, Werner. Te rog. Da, mulțumesc. Cred că este vorba de o procedură foarte bună ca aceste fonduri să fie folosite și țintit, iar dacă există încălcări, să se poată pedepsi uh, și să există mecanisme în acest sens. Am o întrebare însă cu privire la programele operaționale. Înainte de pauza parlamentară am auzit un uh, raport uh, despre cât din programele operaționale au fost uh, aprobate din statele membre și am văzut că rata era foarte mică. Vreau să știu dacă situația s-a îmbunătățit, dacă uh, acum uh, MFF-ul poate să fie aplicat sau nu, uh, FAMP-ul. Deci vreau să știu dacă cei care se ocupă de actele delegate pot să ne spună câte ceva, dacă s-a rezolvat situația sau nu, sau poate altcineva. Da, această întrebare este una foarte interesantă. Vă amintesc că acest fond european uh, al afacerilor maritime și pescuitului a fost votat în primul trimestru din 2014, uh, care cu o intrare în vigoare în 1 uh, ianuarie 2014 și știți că unele state au în continuare probleme să pună în aplicare programele operaționale. Întrebarea pe care putem să o punem Elizei este să vedem unde ne aflăm în momentul de față și dacă uh, s-au făcut progrese. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă informez că 14 din 27 de programe operaționale au fost adoptate. Austria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Suedia, Slovenia, Slovenia și Slovacia iar restul programelor operaționale se discută în momentul de față. Cinci state membre au trimis versiuni revizuite și patru state membre vor trimi probabil o versiune revizuită a programului operațional în această lună. Deci așteptăm o adoptare completă a programelor operaționale până la sfârșitul anului. Bine, mulțumesc, spune președintele. Sperăm să fie așa, pentru că după ce ascultăm lista pe care ne-ați citat-o, constatăm că țările cele mai afectate de politica comună a pescuitului nu fac parte, de fapt, din această listă, ceea ce este destul de îngrijorător, trebuie spus. Fiind dat că există țări care v-au trimis programele operaționale și care nu sunt neapărat afectate de, de politica de pescuit dar uh, cred că nu vreau, nu vreau să citez deloc uh, nicio țară, dar vedem că Franța, Spania, de exemplu, și alte țări care sunt foarte, foarte impactate, nu au o întârziere foarte mare. Trebuie să știm de asemenea că aceste țări au și mai multe proiecte, se poate explica de ce este așa, dar pe 3 septembrie 2015 E totuși destul de târziu și cred că ar trebui să se întâmple ceva, ar trebui ca Europa să avanseze puțin mai repede în domeniul acesta, dar și în altele. Mulțumesc, Eliza, oricum. Mulțumesc, dragi colegi. Dacă doriți cred că putem să finalizăm uh, ordinea de zi. Noi nu suntem total epuizați, am epuizat doar ordinea de zi, văd. Deci următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 22 septembrie 2015 de la 15 la 18.30 și pe 23 septembrie de la 9 la 12.30 și de 15 la 18.30. Vă sper să veniți, mulțumesc interpreților, mulțumesc foarte mult și ușierilor și mulțumesc tehnicianului care a reparat și uh, ecranul și mulțumesc tuturor. Pe curând!